Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult colegilor care au venit la această parte a reuniunii noastre de astăzi. Cred că putem să începem în așteptarea și celorlalți colegi care vor veni poate mai târziu în timpul discuțiilor noastre. Reuniunea noastră din această după amiază se referă la prezentarea a două vize. Ambele avize sunt legate de CFM. Primul aviz se referă la un aviz pentru Comisia TRAN și se referă la rețelele transeuropene de transport. Interesul nostru, bineînțeles, se referă la importanța acestor rețele de transport transeuropene pentru dezvoltarea regiunilor europene. Am avut o ocazia să discutăm legătura dintre politica de coeziune și politica de transport când am discutat mecanismul de conectare a Europei și regulamentul cu dispoziții comune. Dar astăzi o să-i dau cuvântul domnului Papadakis să ne prezinte avizul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Această propunere de regulament va atinge scopurile de bază, astfel încât transportul să fie mai sigur, mai accesibil și mai curat, mai ecologic. În același timp, va proteja și competitivitatea industriei europene și va proteja și locurile de muncă. Scopul general al propunerii comisiei este să se referă la întârzierile și la nivelul de nesiguranță care afectează punerea în aplicare a rețelelor de transport transeuropeană. Sunt sectoare care sunt cintite de acest uh, raport, sporirea coordonării și de asemenea problema activităților transfrontaliere, ca și problema facilitării procedurilor de acordare a permiselor și eficientizarea acestor uh, procese ca și simplificarea lor. Noi dorim să accentuăm că rețelele transeuropene de transport sunt cruciale pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor Europei și, în general, sunt uh, benefice pentru condițiile de viață ale europenilor. Prin amendamentele care au fost propuse, de către Comisia Regii, dorim să ne concentrăm pe următoarele puncte. În primul rând, protejarea chestiunilor de mediu prin punerea în aplicare uh, a funcționării TNT, uh, emisii mai scăzute și emisii de gaze cu efect de seră mai scăzute. În același timp, dorim să se facă uh, evaluarea impactului social în ce privește ocuparea forței de muncă, reducerea accidentelor care afectează viața și beneficiile locale. Mulțumesc. În al doilea rând, vreau uh, să se facă o trimitere clară la faptul că TNT vor ține cont de zonele din jur, de regiunile îndepărtate și vor contribui la susținerea dezvoltării economice și a competitivității regiunilor. În al treilea rând, va asigura faptul că dezvoltarea regională și locală va fi uh, îmbunătățită și sporită prin uh, punerea în aplicare a TNT. Lucrul acesta se va face prin dialogul social la nivel național, local și regional, astfel încât cetățenii să înțeleagă care sunt beneficiile comune ale acestor proiecte. De asemenea, ar trebui să existe sancțiuni, penalități, în cazul în care nu se respectă specificațiile Aștept cu nerăbdare să ascult ce vor spune colegii și vreau să spun că amendamentul 5 de asemenea a fost eliminat. Îl voi înlocui cu un nou amendament care se va referi la fondul de coeziune și la cele 10 miliarde care vor fi folosite în condițiile din 2018 prin mecanismul de conectare a Europei. Și acum dau cuvântul domnului Varcarcel Siso, raportor din număr aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru amendamentele înaintate, pentru că ele au îmbogățit textul, deși e posibil să se mai înainteze și alte amendamente pentru a întări concepția textului și anume că rețeaua TNT trebuie să consolideze coeziunea nu numai în zonele de munte și ultraperiferice, ci și în zonele rurale, urbane și periurbane. Și de asemenea trebuie să menționăm importanța multimodalității ca schimb de bune practici sau sinergiile între diversele instrumente, astfel încât să favorizăm realizarea acestor rețele. Mulțumesc foarte mult! Thank you. Mulțumesc. Sunt și alți colegi care doresc să intervină. Domnul Zeller, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Mulțumesc foarte mult și raportorului pentru pregătirea acestui raport pe care eu îl consider a fi foarte important. Unde uh, ar fi mai adecvat să se integreze Europa dacă nu în uh, rețelele de transport? Și dacă ne gândim la rețelele de cale ferată, în transportul de mare viteză, este cu atât mai important pentru că ne dorim diminuarea eh, procentajului de eh, emisii de bioxid de carbon și de alte noxe. Și tocmai de aceea căile ferate trebuie să aducă o contribuție semnificativă la protecția uh, mediului înconjurător. Pentru că în Europa, în clipa de față, transportul rutier uh, cu autocamioane, uh, transportul pe calea aerului au crescut și sunt mijloace de transport poluante. Dar, din păcate, în ciuda unor planificări uh, de-a lungul mai multor ani, nu am reușit în domeniul căilor ferate să creăm niște rețele transfrontaliere. Mă gândesc că uh, din anul 2000 23,7 uh, milioane de euro au fost puse la dispoziție pentru dezvoltarea infrastructurii în domeniul căilor ferate și cu câteva zile în urmă a fost publicat un raport al Curții Europene de Conturi, conform căruia statele membre au uh, mărit rețeaua uh, de transport pe calea ferată doar în interior, dar în ce privește legăturile transfrontaliere, nu s-a întreprins mai nimic. Și câteodată cu 15 sau 20 de kilometri înainte de uh, atingerea graniței s-au oprit lucrările de construcție, astfel încât legăturile internaționale să nu fie posibile. Este o situație care, din punctul meu de vedere, uh, este inacceptabilă. Trebuie să armonizăm și în pachetul feroviar Uh, standardele și uh, regulile astfel încât, mai ales în ce privește transportul de mare viteză, să dispunem în Europa de o rețea corespunzătoare. De ani de zile discutăm, dar fiecare stat membru încearcă să își dezvolte un model propriu cu mai mult sau mai puțin succes unde rămâne valoarea adăugată europeană în ciuda unor facilități care sunt puse la dispoziție eh, pe plan comunitar. Aici nu există decât eh, încercări în fază incipientă. Acum, în cadrul unei eh, politici sub motoul One Road, One Belt, se încearcă uh, atragerea unor investiții în domeniul feroviar, dar uh, planurile europene, planurile continentale, în continuare sunt rămase în urmă. Aș invita Comisia să adopte o poziție mai fermă și acolo unde statele nu doresc să preia planificările europene pentru crearea unei rețele feroviare de mare viteză, deci nu au voința de a colabora, să uh, încerce să uh, sancționeze respectivele state uh, tăindu-li se subvențiile pentru că în felul acesta sper că se va ajunge totuși la o cooperare, uh, se vor îndepărta uh, piedicile existente în clipa de față și uh, să beneficieze de fonduri doar cei care acceptă această planificare transfrontalieră. Cred că raportul colegului nostru grec ar putea să aducă în acest sens o contribuție semnificativă. Mulțumesc! Thank you, thank Mulțumesc foarte mult și acum o să dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, DigiMove, domnul Versini. E aici? Nu. O fi ocupat. Așa, cu săptămâna regiunilor. Toată lumea e la săptămâna regiunilor, nu la Comisia Regiei. Știe el de ce, nu? Poate că e un motiv pentru care e acolo. Bun. Cum uh, nu mai dorește nimeni altcineva să intervină, vă propun ca termen pentru amendamente joi 16 octombrie la prânz, marți, pardon, mă scuzați, marți 16 octombrie la prânz, la ora 12 Astfel vom putea vota pe 15 noiembrie la Comisia Regie avizul acesta și apoi votul la Comisia TRAN va fi pe 30 decembrie. Pe 13 decembrie, deci nu ne încadrăm în orar. Următorul Dați-mi, vă rog, un minut. This is about this... E vorba de acest aviz. Avizul următor se referă la uh, raportul domnului Ivan Miltenburg, care e pe cale de a sosi la reuniune, vine de la cealaltă în, în reuniune. Văd că domnul Gabelec e aici, ca raportor din umbră, și putem să începem discuția cu raportorul. E cineva de la DigiBudget? Budget? pentru acest uh, aviz, protejarea bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate privind statul de drept. Vă că durează mai mult decât de obicei astăzi. Da, ar trebui să așteptăm câteva minute. Nu ne grăbește nimeni. Mulțumim foarte mult. Așteptăm să vină domnul Van Miltenburg. Domnul Van Milterburg a sosit. Toată lumea așa migrează de la o reuniune la alta în această după-amiază. Vă mulțumesc că ați venit. Am așteptat să vă așteptăm, să vă așteptăm în mod special să vă prezentați proiectul de aviz privind statul de drept, chestiunea statului de drept. Avem aici un raportor din umbră, reprezentanța ai Comisiei Europene, deci putem începe discuția. Aveți cuvântul, domnul Van Miltenburg. Mulțumesc, doamna președintă. Vă mulțumesc tuturor pentru răbdare pentru că lucrurile sunt destul de intensive în această zi. A trebuit să fiu la tran pe o altă chestiune, dar aici, în primul rând, vreau să mulțumesc Comisiei pentru propunerea înaintată Cred că e o propunere foarte bună. Se referă la protejarea bugetului european hai să spunem lucrurilor pe nume. Nu e vorba de sancțiuni adresate statelor membre care nu respectă statul de drept. Obiectivul principal este să ne asigurăm că interesele financiare ale Uniunii sunt garantate și cred că trebuie să reținem acest lucru, pentru că nu vorbim despre acest lucru la această comisie și în alte locuri și comisia și Consiliul vorbesc despre bugetul pentru anii următori. Și trebuie să arătăm că ne pasă de acest buget și că investițiile pe care le facem cu acest buget pot fi garantate. Asta e obiectivul principal al uh, propunerii. Și nu întotdeauna lucrurile stau așa. Și avem niște exemple în care de un, uneori, din fericire, poate sunt excepții, unde un proiect uh, primește bani după o procedură falsă de achiziții publice și banii ajung la o companie, la un întreprinzător care e prieten cu cineva și în cazul acesta, dacă credeți că vi se rănesc interesele ca parteneri de piață, puteți, eu știu, să aveți sarcina, să construiți o autostradă, trebuie să fiți siguri că aveți uh, acces la un judecător independent. Deci asta este ideea acestei propuneri. Nu putem investi miliarde de euro dacă nu suntem siguri, de exemplu, al doilea lucru important, că de fapt combatem corupția, combatem frauda în toate statele membre și dacă vedem probleme de natură structurală în ce privește statul de drept sau independența puterii judecătorești sau dacă vom constata că există o subminare structurală a luptei împotriva corupției, atunci există o soluție de ultimă instanță. Comisia trebuie să poată interveni. Deci întreaga propunere nu se referă la sancționare, nu se pune problema ca, eu știu, diverse probleme, studenți care fac cerere pentru fonduri Erasmus să nu primească bani sau IMM-urile să nu primească bani. E vorba de deficiențele generale față de statul de drept care afectează interesele financiare ale Uniunii pentru că e vorba de interesele financiare și asta e părerea mea personală atunci când am înaintat niște amendamente. Uh, nu e vorba numai de poziția Consiliului. Trebuie să fim siguri că ne avem de-a face cu punerea în aplicare a bugetului, iar Comisia Europeană are rol specific. Trebuie să se asigure că există o aplicare foarte corectă a bugetului. Deci vreau să elimin rolul Consiliului din această propunere, pentru că dacă acceptăm că și Consiliul intervine în aplicarea bugetului, în executarea bugetului, nu uh, respectăm regulile din tratate. În acest caz uh, amestecăm niște elemente din procedura articolului 7 cu această propunere și nu cred că este calea corectă. Deci cred că ar trebui să spunem foarte clar și Consiliului că nu amestecăm mere cu pere, că e o propunere uh, care este un ultim remediu, o soluție de ultimă instanță, ca să ne asigurăm că interesele financiare ale Uniunii sunt garantate. Și o ultimă remarcă, în momentul în care am discutat raportul colegului nostru, am spus de asemenea că ne dăm seama că putem pune în aplicare convergența economică, socială și teritorială dacă avem o bună guvernanță. Și cred că aici e vorba de buna guvernanță la nivelul Uniunii Europene. Deci vreau să vă rog să faceți în amendamente, să înaintați amendamente dacă considerați că este uh, necesar, dar să nu uitați că nu e vorba de sancțiuni, nu e vorba de a pedepsi statele membre, este un regulament care se va aplica tuturor statelor membre, iar în cazul în care respectați toate regulile, respectați statul de drept, atunci nu e nevoie uh, să se reducă, să se taie finanțarea europeană. Mulțumesc! Mulțumesc și acum îi dau cuvântul raportorului din umbră, domnul Gabelic. Aveți cuvântul. Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului uh, Miltenburg pentru acest proiect de aviz. Este o chestiune foarte importantă. E vorba de bani europeni și felul în care sunt folosiți și pentru că e atât de importantă această chestiune, trebuie să susținem uh, puterea judiciară care susține statul de drept și garantează faptul că până la urmă banii investiți sunt suficienți protejați, investițiile noastre sunt protejate. Sunt de acord cu domnul raportor că statul de drept și aplicarea legii ar trebui consolidată din punctul de vedere al supravegherii comisiei. Și de asemenea sunt de acord că principala răspundere ar trebui să aparțină comisiei, iar Parlamentul trebuie să aibă și el un rol foarte clar, o competență foarte bine definită în cadrul mecanismului de supraveghere. Parlamentul trebuie să-și facă auzită vocea trebuie să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește aceste probleme foarte sensibile cu privire la statul de drept. Trebuie să discutăm subiectele concrete, să mergem la detaliu și sunt convins că vom găsi în practică soluții eficiente. E foarte important de asemenea să ne asigurăm că beneficiarii fondurilor europene nu vor fi afectați de această propunere, de acest mecanism studenții, cercetătorii nu pot fi trași la răspundere pentru ceea ce se întâmplă împotriva statului de drept în țările lor de origine. Nu trebuie, pe de altă parte, nici să facem prea multe excepții de la regulă. Pentru că atunci am lipsit de conținut acest instrument trebuie să facem apel la Comisie să nu uh, lungească foarte mult uh, lista excepțiilor. Trebuie să avem posibilitatea să ne asigurăm că statul de drept este respectat atunci când se cheltuiesc banii contribuabililor. Doar o justiție independentă poate susține statul de drept, poate garanta că statele membre folosesc în mod corect banii de la Uniunea Europeană. Și pentru noi acest subiect este foarte important pentru Comisia Regii. Cred că este o măsură importantă prin care putem să ne asigurăm că nu se tolerează abateri de la regulile, de la principiile statului de drept. Mulțumesc. Altcineva? Doamna Oana. Mulțumesc și colegilor mei antevorbitori. Um, ca membru al Comisiei de Dezvoltare Regională, desigur, este într-adevăr foarte uh, fondurile europene și banii europeni sunt foarte importante pentru dezvoltarea statelor membre și uh, mai ales pentru țările din uh, zona de est a Europei. Aceste fonduri sunt deosebit de importante. Um, eu cred că am putea crea un, uh, un, un raport uh, uh controversat sau, uh, dacă nu suntem foarte atenți, cu noțiunile pe care le folosim, pentru că amestecăm chestiuni privind justiția cu chestiuni care privesc dezvoltarea statului în sine, dezvolt, uh, fonduri care se duc către cetățeanul european și care sunt în, directa, în, în beneficiul direct al cetățeanului european iar cetățeanul european este și acela din uh, estul europei în egală măsură cu cetățeanul european din vestul europei și ambii au aceleași drepturi privind bugetul Uniunii Europene. Acesta este punctul meu de vedere. Uh, s-a folosit în mod direct uh, o sintagmă în raport, sigur, e propunerea Comisiei, însă chiar titlul, protejarea bugetului european mi se pare un pic exagerat, pentru că vorbim, de fapt, despre uh, egalitate între statele membre și uh, nu știu dacă, dacă aceasta este cea mai fericită exprimare. Pe de altă parte, vorbim de statul de drept, dar uh, mie nu mi este foarte clar dacă există o definiție a statului de drept și mm, pot, putem să fim de acord cu aplicarea acestor reguli, dar trebuie să fim foarte uh, stricți cu criteriile care, uh, uh, care vor, vor avea directă incidență asupra as, uh, acestei sintagme. Ce înseamnă stat de drept și cine hotărăște și, desigur, să avem niște criterii foarte, foarte stricte, astfel încât să nu ne trezim în situația unui abuz împotriva anumitor state. Mulțumesc. Thank you. Uh, Mr. Deutsch, you have... Mulțumesc, domnul Deutsch. Dragi colegi, să vă spun ce cred eu despre acest uh, subiect. Pe scurt, în primul rând, Comisia Europeană vine cu o propunere de regulament chiar într-un moment în care se desfășoară o dezbatere aprinsă în Parlament și în uh, Uniunea în general, să nu ne facem că nu vedem asta. Știu că domnul raportor nu a adoptat limbajul uh, dezbaterii politice și vreau să subliniez acest lucru, nu vrem să intrăm într-o controversă politică, deși subiectul are o conotație puternică politică. Sunt de acord cu afirmația că proiectul Comisiei este unul bun. Cred că Comisia a mai făcut propuneri la fel de neinspirate și din punct de vedere legislativ aș vrea să spun că suntem într-o situație imposibilă în, în condițiile în care o, o instituție care trebuie să protejeze statul de drept acționează împotriva statului de drept. Vorbim aici de valori europene, iar uh, statul de drept nu este clar definit. Toate definițiile pe care le folosim sunt foarte flexibile și pot fi folosite pentru a justifica orice atitudine, orice luare de poziție. Dacă ați citit cu atenție proiectul, ați văzut că nu conține prea multe definiții. Aș vrea să mai spun că dacă această propunere nu se referă la sancțiuni, atunci Pentru noi care avem experiență în politici regionale, ca mine care sunt aici de 9 ani, aș vrea să pun o întrebare comisiei. Care este această competență suplimentară acordată instituțiilor europene? N-ar trebui să ne să ne N-ar trebui să ne prefacem că nu e vorba de sancțiuni. E vorba de sancțiuni aici. Toate cele 28 de state membre primesc uh, fonduri uh, pentru dezvoltare regională. Sigur că statele din Est primesc mai mult, sunt și contributori neți, sunt și beneficiari neți, iar din punct de vedere bugetar, asta se știe foarte clar, însă chiar în sistemul uh, care se aplică acum, uh, care e în vigoare, există sancțiuni și toate Adică există deja instituții abilitate să controleze și să ia măsuri acolo unde se găsesc nereguli, să aplice sancțiuni. Am văzut asta, se întâmplă și în Olanda și în Regatul Unit. Ce ne dorim să obținem acum? Acest proiect nu întrunește standardele minime pentru o propunere legislativă, dar ajunge în fața noastră și eu cred că deja în actualul sistem există suficiente uh, pârghii și sancțiuni că Acum mă adresez reprezentanților comisiei, nu colegilor mei. Legislația spune că beneficiarii finali nu trebuie să sufere, să fie dezavantajați în cazul în care se încalcă legea. Este principiul uh, gestiunii uh, partajate. Așa funcționează lucrurile. Dacă se constată că a fost încălcat vreun principiu al statului de drept, chiar și în acel caz, beneficiarul final nu trebuie să fie afectat. Deci comisia nu va putea să aplice aceste sancțiuni. Și atunci, toată logica gestiunii partajate este golită de conținut. Pentru că de acum înainte birocrații de la Bruxelles vor fi cei care vor decide ce drumuri se vor construi în România, ce proiecte din Germania vor fi finanțate, sau de oriunde alt, undeva în uh, Europa. Cum vor fi folosite fondurile de dezvoltare regională? Deci se golesc de conținut uh, principiile. Putem să, putem să scriem orice pe hârtie, dar în practică lucrurile nu or să dea rezultate. Nu putem ocoli autoritățile naționale, regionale și locale, să mergem să dăm banii direct beneficiarului. În uh, Ungaria spunem că Uh, uneori uh, speriem copiii de vârstă școlară cu tot felul de animale Uh, fantastice, care de fapt nu există. Cam asta cred că se întâmplă și acum ne arată Comisia ceva ce nu poate exista. Apreciez bunele intenții, dar uh, am uh, o părere foarte proastă despre acest proiect. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, spune doamna Creel. Sunt puțin surprinsă despre direcția în care se îndreaptă discuția. Da, ca instituții europene ne avântăm pe un teren necunoscut. Să fiu cinstită, de peste 20 de ani sunt membră a Parlamentului European și abia de scurtă vreme discutăm dacă anumite state membre respectă valorile Uniunii Europene sau nu. Oricum e trist că trebuie să discutăm despre aceste chestiuni. Și da, în statele membre a existat și opinia că dacă cineva nu respectă regulile, de ce ar trebui să uh, virăm sume importante de bani spre aceste state membre care nu respectă valorile europene. Pentru că uh, în momentul aderării la Uniunea Europeană aceste valori au fost acceptate. Iar până la urmă uh, este un fel de contract semnat de către toți, îți asumi respectarea unui set de valori. Problema legată de statul de drept este destul de limpede definită în tratate. Nu trebuie să intru în amănunte. În Comisia Regii am încercat să nu uh, grevăm politica regională de uh, probleme nerezolvate în ce privește statul de drept. Deci, uh, întregul buget s-a aflat pe masa de lucru și sigur că uh, Uh, acum ne gândim că uh, există o posibilitate de a proteja modul în care bugetul european este cheltuit în conformitate cu respectarea regulilor statului de drept și mi se pare că ar fi un pas corect. Tocmai de aceea eu cred că mai ales uh, pentru comisia noastră este important să ne preocupe intens această problemă. Sigur, există reguli atunci când cineva folosește incorrect bani din fondurile regionale sau uh, chiar practică uh, evaziune fiscală. Aceste lucruri sunt clarificate juridic, poți să ceri recuperarea sumelor și mă bucur că din acest punct de vedere Curtea de Conturi acum ne spune că rata erorilor în ce privește politica de coeziune a scăzut foarte mult. Acesta este un semnal pozitiv, dar nu e vorba acum în această dezbatere despre aceste erori. Este vorba despre respectarea regulilor statului de drept. Și de aici trebuie să lucrăm cât se poate de atent și de corect. Ă, corupția este o infracțiune care sigur este penalizată, dar ă, până la urmă nu știu dacă și corupția ă, poate fi implicată aici în ce privește regulile statului de drept raportorul dorește să existe într-adevăr și un control în ce privește corupția, dar nu știu ce posibilități avem să facem asta, pentru că, practic, să recunoaștem, nu există niciun stat membru care să aibă un grad zero de corupție. Deci, cred pe de altă parte că noi, în calitate de membri ai Comisiei Regii, trebuie să demonstrăm și să insistăm ca statele membre să respecte regulile statului de drept dacă mizează pe solidaritatea celorlalte state. Și eu cred că uh, altfel uh, nu vom acționa realist deci, în ce privește um, elaborarea acestui aviz, care va avea o importanță politică, va trebui să avem o abordare constructivă. Să ne întrebăm ce dorim să împiedicăm. Faptul că uh, anumite state membre deviază de la uh, principiile statului de drept cum pot eu, în calitate de uh, Uniune Europeană, să mă protejez față de asemenea devieri. Eu cred că, până la urmă, trebuie să avem în vedere interesele Uniunii Europene. Thank you very much. This is... Mulțumesc foarte mult. Este prima noastră discuție pe marginea acestui subiect. Nu suntem uh, comisia responsabilă uh, de fond. Noi pregătim doar un aviz. Dar pentru noi, în Comisia Regii, este deosebit de important să vedem cum putem să legăm acest sprijin uh, financiar din partea Uniunii Europene de ideea respectării statului de drept în fiecare stat membru, pentru că până la urmă este o modalitate de a proteja interesele Uniunii și interesele fiecărui cetățean în parte din Uniunea Europeană ne puneam întrebarea uh, responsabilității în comportamentul fiecăruia în acest sistem. Dar îi dau cuvântul acum doamnei Tomașici. Sunteți raportoare din umbră pentru acest aviz. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Bugetul european poate să fie folosit doar că uh, mediul, cadrul economic și administrativ din statul membru permite acest lucru. În ce privește cadrul financiar multianual, toate statele membre au obligația să demonstreze că dispun de un cadru uh, legislativ robust pentru utilizarea acestor fonduri, că uh, există capacități administrative corespunzătoare pentru uh, finanțarea europeană. În plus, condiționalitățile uh, pot să stimuleze cooperarea între statele membre în domenii uh, cu uh, anumite probleme economice sau efecte externe dar trebuie respectate toate principiile statului de drept pentru a avea garanția că fondurile europene uh, utilizate și accesate de statele membre sunt uh, folosite adecvat. Eu sunt de acord că trebuie să existe instanțe judiciare care să uh, participe independent la investigații da, trebuie să uh, existe uh, resurse suficiente, proceduri uh, suficiente care să permită și accesul la o judecată echitabilă. Deci, acestea pot fi garanții minime potriva unor ilegalități care să afecteze interesele Uniunii Europene. Oricum, nu pot susține uh, Uh, amendamentul domnului Miltenberg, care uh, propune să înlăture implicarea Consiliului din procesul legislativ. Eu cred că uh, nu trebuie să afectăm din acest punct de vedere drepturile de apărare ale statelor membre, pentru că nu ar fi o schimbare pozitivă. Mulțumesc foarte mult! Iată o mare varietate de puncte de vedere. Invit acum uh, reprezentantul Comisiei Europene de la Direcția Generală Budget, domnul Valproc. Dacă aveți răspunsuri, vă rog să ni le dați. Dacă puteți să aduceți explicații, vă rog să o faceți, pentru că este prima noastră discuție pe acest subiect. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă Președinte. Mulțumesc pentru interesul membrilor Comisiei pentru această propunere importantă venită din partea Comisiei. De ce este o propunere importantă? Pentru că este uh, parte a unui pachet pentru următorul cadru financiar multianual. Este un element legislativ fundamental și uh, asta au spus și coraportorul, este o precondiție esențială pentru utilizarea eficientă a fondurilor europene de către statele membre. Comisia este convinsă că a fost necesar să uh, subliniem ideea că există deja obligația de a respecta statul de drept, dar dar este nevoie și de o eficiență în acest domeniu, pentru că dacă există deficiențe generalizate în statul membru, atunci nu ne dorim ca fondurile europene să fie utilizate în aceste state. Definiția. Am auzit puncte de vedere diferite despre asta. Nu am inventat însă nimic nou. Este o comunicare a Comisiei în care figurează această definiție și ne bazăm și pe cele mai bune practici internaționale. Este vorba de un cadru pentru consolidarea statului de drept și ă, ținem seama și de hotărârile Curții Europene de Justiție, a Curții uh, pentru Drepturile Omului și a punctelor de vedere ale Comisiei de la Veneția. Deci, este o definiție bine consolidată și uh, pentru că există și consecințe financiare. Trebuie să ne uităm și la articolul 2, eh, referirea la statul de drept. Aici e vorba de principiul legalității eh, ceea ce eh, înseamnă și transparență în responsabilitate, probitate, protecție judiciară și separarea puterilor în stat să fie respectată. Deci, sunt elemente care sunt acceptate în forurile internaționale și în forurile europene. Despre corupție, pentru că a fost menționată, noi considerăm că nu se poate combate eficient corupția în statele membre Aici eh, vedem și la articolul 3 măsurile care ar trebui să fie luate de către un stat membru pentru a nu eh, risca eh, buna protejare a mijloacelor financiare ale Uniunii Europene. Deci există și posibilitatea și riscul ca investigațiile să nu se deruleze conform unor standarde internaționale în statul național. În ce privește puterile în stat și utilizarea fondurilor regionale. Noi știm că atunci când apar erori și irregularități, fraudarea fondurilor europene, trebuie operate corecții financiare. Dar acestea sunt cazuri individuale în care noi am avut auditări și s-a stabilit foarte clar că uh, trebuie să fie corecții uh, care uh, se referă la anumite sume. Dar până la urmă Comisia trebuie să aibă și puterea să reacționeze atunci când nu apare o singură încălcare, ci uh, există un fenomen generalizat de încălcare a unor uh, principii. Deci uh, trebuie să fie o reacție proporțională și din partea Comisiei vis-a-vis -vis de deficiențele înregistrate în ce privește respectarea principiilor statului de drept. Deci este important să înțelegem că trebuie să aibă Comisia posibilitatea să propună niște reguli financiare orizontale. Acesta ar fi un tip de regulament care să se poată referi la toate tipurile de fonduri prin management direct și indirect și de aceea noi propunem ca o precondiție aceste reguli pentru uh, finanțare eficientă în viitorul CFM. De ce propunem o asemenea procedură specifică? Pentru că există un precedent precondițiile economice pentru a garanta o bună guvernare. Regulile economice în ce privește deficitul excesiv, nu? Există deja posibilitatea de a interveni uh, împotriva acestor deficite. Sigur că trebuie să găsim o soluție echilibrată, dar în clipa de față Comisia ascultă toate punctele de vedere și cele din Parlament și cele din Consiliu și diferite comisii din Parlamentul European uh, au uh, păreri diferite față de această propunere. Vom vedea uh, până la urmă care va fi uh, linia care se va impune la nivelul Parlamentului. Dar uh, până la urmă pe noi ne interesează mai mult decât stricta implementare a bugetului. Dorim să înlăturăm deficiențele în ce privește respectarea principiilor statului de drept Uh, pentru că actele de implementare uh, la care Comisia a recurs până acum au fost uh, insuficiente. Sigur, așteptăm până la urmă o informare din partea Parlamentului și, în încheiere, beneficiarii. Avem un articol special. Suntem conștienți că anumite eh, măsuri eh, de această natură ar putea să eh, afecteze beneficiarii. Articolul 4.2 Noi solicităm ca măsurile să fie proporționale cu natura și gravitatea deficiențelor uh, și uh, oricum uh, trebuie să aibă în vedere acțiunile uh, Uniunii și poziția Uniunii afectată, statul membru nu vor putea argumenta uh, uh, că se supun unor prevederi interne pentru um, a nu da curs solicitărilor. Pentru că, sigur, noi ne gândim la fiecare cetățean din Uniunea Europeană um, Sigur că anumiți cetățeni vor spune nu puteți să îmi um, stopați finanțarea din uh, motive pentru care uh, eu nu m-am făcut vinovat, dar guvernul uh, va avea obligații să execute și să ducă la îndeplinire obligațiile contractuale în favoarea beneficiarului final. Suntem conștienți de dificultățile care pot să apară. Trebuie să găsim măsuri care să nu afecteze beneficiarii finali dar acest articol 4.2 uh, va trebui, sigur, să fie implementat corect. Aceasta va fi o preocupare pentru noi. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Van Miltenburg. Doriți să comentați foarte pe scurt. Cred că s-au spus multe lucruri. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că este până la urmă un aviz pentru uh, un act legislativ. Sigur, există aici puncte uh, de vedere foarte diferite. Noi vom încerca până la urmă să găsim un text uh, de compromis dacă nu se va putea ajunge la o soluție de compromis, atunci, sigur, comisia competentă în fond eh, nu va integra toate comentariile noastre. Eu, în continuare, sunt de părere că va trebui să uh, consolidăm această propunere dacă vom elimina toate elementele care sunt asemănătoare cu procedura conform articolului 7, că aici este vorba despre protejarea intereselor Uniunii Europene. Este uh, o încercare și nu vreau să diluăm până la urmă prevederile articolului 7. Uh, experți uh, uh, europeni vor redacta un studiu și la Universitatea din Florența um, pentru a vedea dacă ne bazăm pe articole care se referă la autoritatea bugetară a Comisiei, dacă acest uh, 3, 22, 317 se referă la implementarea bugetului european. Și există uh, posibilitatea de acțiune. Nu va fi nevoie de o intervenție a Consiliului, pentru că o asemenea intervenție a Consiliului va complica lucrurile. Comisia va putea informa alte instituții în baza propriilor responsabilități. Mulțumesc! Aștept uh, discuțiile mai ample. Mulțumesc foarte mult! Uh, comisiile de fond sunt uh, pentru bugete și conci intenționează să voteze pe marginea acestui raport legislativ la finele lunii noiembrie. Deci noi va trebui să supunem la vot această propunere cel târziu pe 15 noiembrie. Eu propun ca termen uh, limită de depunere a amendamentelor pentru uh, prânz, ora prânzului 19 octombrie. Și sunt convinsă că uh, vor exista întâlniri interesante și dezbateri interesante între raportorii din umbră pe marginea acestui aviz. Continuăm acum cu ordinea de zi. Vreau să vă amintesc că ați primit prin e-mail deciziile uh, întâlnirii coordonatorilor care au fost luate în cadrul întâlnirii de ieri. Sunteți de acord cu aceste decizii? Avem și deciziile uh, de ședințe din 27, care de asemenea au fost distribuite. Deci uh, înțeleg că sunteți de acord. Dacă la punctul diverse există intervenții. Pe 15 octombrie vom avea întâlnirea următoare, după amiaza, între orele 15 și 18.30 și încheiem aici uh, întâlnirea noastră. Mulțumesc interpreților și vă mulțumesc dumneavoastră pentru uh, participare și pentru răbdarea pe care ați manifestat-o în această după amiază.